Îi comemorăm pe oamenii care acum 20 de ani au avut de suferit de pe urma masacrului din Srebrenica. 8.000 de tineri